Este importantă de asemenea protejarea sănătății și uh, acest aspect este foarte legat de protejarea vieții în, gener- în general și doresc să o felicit și pe uh, doamna Căstringer pentru textul uh, dânsei.